Două, îi se spune din sală. Vă mulțumesc pentru colaborare. Dacă procedăm vocal, bine. Repetăm. Repetăm din nou amendamentul 72. 78, mă scuzați, deschis votul. În continuare, un vot pe în plus. Vă rog frumos să scoateți. S-a închis votul. Și acum avem egalitate, deci se respinge. Aceasta este dovada că, într-adevăr, două persoane scoseseră cartela de vot. Da, deci... Uh, amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge.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 Compromisul 3. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă până la urmă. Amendamentul 12. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Vreți să verificăm? Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge cele trei voturi finale. Votul în ce privește amendamentele adoptate s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul asupra rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări președintelui nostru, domnul Buzec. La strage. your group protested four times. oh, every time it was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 is and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen. Dragi colegi, uh, doamnelor și domnilor, avem un punct foarte important în continuare. Doamna raportor, Mia Petra Știu că sunteți o vedetă, dar ne dorim să terminăm aici treaba. Um. Uh, dear colleagues, ladies... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. Începem foarte curând. E un punct uh, foarte important, o întâlnire importantă cu tineretul uh, european. Dați-mi voie să salut trei tineri europeni aleși din uh, foarte mulți participanți. E vorba de Barry Owino, Helen Rab, care stă lângă el, și Andrea de Cicco Nardone. Eh. Ah, Andrea. ok. And- da, cer scuze. Andrea este un tânăr um, domn, nu este o domnișoară cum am crezut eu, pot să mă ajut cu, promit, uh, cu pronunție. Andreea de Ciconardone, da, bun. Sigur că ești un tânăr uh, domn care uh, ne vor prezenta împreună ideile lor despre viitorul în ceea ce privește cercetarea și inovarea, uh, securitatea cibernetică, și așa mai departe. Vă spuneam, este un eveniment foarte important um, care a avut loc la Strasburg uh, în luna mai uh, și anul viitor va avea loc tot la Strasburg, iar 7500 de tineri din întreaga Europa au discutat acolo idei pentru viitorul Europei. Colegii noștri Doamna Sander și domnul Martan, ambii astăzi aici, nu o văd pe doamna Sander, de fapt, dar totuși, doi dintre ei sunt prezenți, au luat parte la acest eveniment. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre tinerii care sunt astăzi cu noi aici. Domnul uh, Barry Owino a fost născut la Nairobi, Kenya, în 1991. Secolul 20, nu 21, dar oricât. A fost uh, un domn foarte activ. Several best delegate awards. He also founded... A fost implicat în uh, uh, două organizații, a fondat două organizații, printre care Business Breakfast, uh, una dintre ele, și a condus uh, numeroase proiecte internaționale la nivel, uh, nu, numeroase proiecte la nivel internațional. Berry este foarte interesat de fiscalitatea internațională, energie regenerabilă și dezvoltare umană. Helene Rab are 19 ani și a studiat economia la Viena a fost implicată activ în uh, Parlamentul European al Tinerilor, încă din liceu, și s-a concentrat asupra Comisiei ITRE, are experiență în uh, domeniul serviciilor financiare. în mai multe companii austriece și nu numai. Andreea de Cicunardon a fost născut uh, la Roma în 1995, este student uh, la inginerie și este un uh, tânăr domn foarte studios. He's a strong believer in the importance of cross learning. Crede în importanța învățării multilaterale și a unor abordări interdisciplinare. Îl pasionează economia și politica și felul în care poate îmbunătăți bunăstarea societății. Ar dori să devină antreprenor pentru a avansa cauza europeană. Asta scrie în CV-ul vostru, din ce am putut să-mi dau seama. Aș vrea să vă propun acum două blocuri de discuție Primul, cercetare și inovație, Orizont 2020. Voi da cuvântul uh, primilor doi invitați, Helene și Andreea, câte două minute fiecare și ne veți prezenta câte o idee. Întâi Elena și apoi Andreea. Apoi voi da cuvântul și câtorva membri ai comisiei noastre pentru discuții și veți răspunde la final, Helena și Andreea, timp de câte un minut. Al doilea bloc de discuții, uh, siguranța cibernetică și al treilea bloc, uh, eficientizarea energetică. Vom proceda în același fel. Sunteți gata? După cum vedeți, cronometrul a început. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi membri ai Parlamentului European, Ideea mea este să fac carierele în cercetare mai atractive pentru uh, tineri absolvenți, cel puțin 5 ani după absolvire. Pentru asta este nevoie de o, um, un drum în carieră și de o perspectivă pe cel puțin 5 ani pentru tinerii profesioniști. Aș vrea să înființez un program de cercetare uh, sub umbrela Orizont 2020 care să se concentrează asupra felului în care universitățile colaborează cu institutele de cercetare și cu industria pentru a înțelege mai bine situația actuală. Începând de aici, trebuie să elaborăm standarde pentru a permite tinerilor să treacă din industrie în universitate și să își um, um, compenseze lacunele din educație. O altă temă foarte importantă se referă la dezvoltarea resurselor umane pentru a duce mai departe cercetarea. Această cale pentru cariere ar putea să reprezinte și o alternativă pentru cercetători la începutul carierei între universități uh, și um, companii private acest pachet de stimulente ar putea să includă salarii motivante și pachete de beneficii, dar întâi trebuie să examinăm care sunt condițiile de productivitate uh, și condițiile de stimulare și să comparăm standardele de uh, pachete salariale și stimulente din universități, din cercetare și din companiile private pentru a furniza Uh, beneficii uh, sociale similare. Tinerii cercetători trebuie să aibă o perspectivă la începutul carierei în scopul unei siguranțe sociale, pentru că altfel um, ei nu pot fi uh, păstrați în acest domeniu pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mă așteptam să Uh, vorbești mai mult de 4 minute, dar uh, ai respectat uh, timpul foarte bine. Aș vrea de aceea să îți mulțumesc foarte mult, pentru că de multe ori um, este foarte greu să exprim clar câteva idei în două minute. Bun. Acum vreau să știu, Andreea, la al doilea grup de idei, ce ai tu de spus? Stimați membrii Parlamentului, membrii ai Parlamentului, a, în, în societatea noastră în schimbare rapidă, tinerii, ă, tinerilor li se cere un nou set de aptitudini care nu sunt predate în școli. Vreau să vă arăt cum ă, companiile pot să aducă aceste aptitudini în universități. Există studii universitare care se ocupă de interacțiunea dintre sistemele de educație și companiile private și cum uh, Um, noul set de uh, aptitudini, precum cele antreprenoriale sau digitale, pot fi integrate. Trebuie să identificăm cele mai bune practici și să le uh, răspândim uh, în universități. Păi, ideea mea este să creăm o cale, un, un hub de integrare a universităților cu școlile prin Um, intermediul unor cursuri specializate care să țină cont de abordarea europeană și să dea studenților o pregătire similară și deci oportunități egale în întreaga Europa. Acest, pentru că se știe că acum uh, este nevoie de un set comun de aptitudini pentru a lucra în Europa. Tinerii europeni ar trebui să aibă uh, posibilități egale pentru a forma acest tip de aptitudini uh, pentru viitor, universitățile trebuie să se, acop- să se apropie de mediul de afaceri care știe ce cunoștințe uh, sunt uh, necesare, ce se cere de la tinerii angajați în ziua de astăzi. Mulțumesc, uh, domnule Nardone. ca membri ai Parlamentului European, noi suntem obișnuiți cu uh, spiciurile de un minut. Uh, iată că în mai puțin de două minute ați reușit să vă introduceți fiecare uh, temele pentru uh, a prezenta idei de îmbunătățire a accesului la o carieră de succes pentru tinerii europeni. A doua temă este integrarea educației cu lumea afacerilor și cu posibilitățile pentru viitor. Ambele teme foarte interesante. Aș vrea să dau acum cuvântul colegilor din uh, Parlament. Ați fost aici și la întâlnirea de la Strasburg și poate ne puteți spune câteva cuvinte despre acea întâlnire. Nu aveți uh, o limită de timp. Trebuie să explicăm uh, tot ce e necesar. Deci pentru noastră nu e limită de timp, Martin. Mulțumesc, domnule președinte, dar e ca și cum uh, eu sunt uh, singurul care îmi depășesc tipul și de fiecare dată mă atrageți atenția să nu o fac. Eu am asistat pentru a treia oară la acest eveniment. Întotdeauna este extraordinar. Avem multe de învățat de la tineri și cred că le datorăm măcar un răspuns la întrebările pe care ni le pun. Și întotdeauna uh, sunt uh, plin de regrete pentru că uh, am senzația că atunci când primim întrebări, le transferăm la comisie și până la urmă rămânem fără răspuns. Deci, dacă am respectat cu adevărat democrația, am răspunde la toate întrebările care ne sunt adresate și am să încerc să răspund la aceste întrebări. În ceea ce privește cariera științifică, pentru că aceasta să fie mai atrăgătoare, mai pasionantă pentru tinerii, am avut onoarea și șansa să merg în Statele Unite și mi-am dat seama că acolo se iau foarte multe măsuri pentru ca carierele cercetătorilor să fie cât se poate de pasionante și atrăgătoare. De aceea mulți tineri cercetători se duc în um, America pentru că acolo li se dau mijloacele să se dezvolte. Și în Europa există um, um anumite oportunități, ca de exemplu bursele Marie Curie și putem să finanțăm cu aceste burse un doctorat industrial, deci un amestec între cercetarea teoretică și munca în companie. Dar întrebarea este cum putem să mărim bugetul european pentru ca tinerii să rămână mai degrabă în Europa și să dezvolte, să-și dezvolte cariera aici și să nu plece. Dar eu cred că ar trebui să um, sensibilizăm mai mult întreprinderile pentru că cred că acestea așteaptă prea mult, vor să primească fonduri publice, ori în Statele Unite nu se întâmplă așa. În Statele Unite companiile finanțează universitățile cu care au uh, parteneriate și aceste parteneriate sunt uh, <clears throat> apoi o posibilitate de a da dată tinerilor uh, ca să aibă o carieră științifică și ei știu că în momentul în care investesc în acești tineri, apoi vor putea profita de pe urma uh, cercetărilor pe care aceștia le fac. Am aceleași neliniști ca și dumneavoastră, însă proiectul nostru este acesta. Cum putem să mărim uh, bugetul afectat activităților de cercetare ca să-i convingem pe tineri să rămână în Europa și să existe aceste parteneriate uh, create în colaborare cu întreprinderile și mai ales între întreprinderi și uh, universități. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuție. Vă mulțumesc, stimate coleg, spune președintele. Vreau să rog acum pe domnul Roel să ia cuvântul. Äh, äh, vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante, scurte și la obiect. Și aș dori să revin cu o întrebare. Mi se pare foarte interesant faptul că tinerii, spre deosebire de unii politicieni, recunosc faptul că este, um, este o idee foarte bună să combinăm cerințele concrete ale economiei cu lumea academică cunoaștem uh, abordarea educațională din, uh, din uh, Germania și în state în care există această abordare educațională ca cea din Germania, șomajul în rândul tinerilor, în mod special, este mult mai redus și mă bucură faptul că și tinerii organizează, recunosc faptul că mm, educația trebuie organizată astfel încât uh, să fie garantată găsirea unui uh, loc de muncă mai târziu în viață. Și aș dori să vă întreb, să-mi spuneți de ce considerați, uh, de ce aveți această părere. Și apoi, un alt aspect la fel de interesant. Uh, pentru mulți oameni, noile tehnologii reprezintă un, o amenințare. Însă pentru voi, mie mi se pare că noile, noile tehnologii reprezintă o șansă mare. Cred că locurile de muncă a viitorului în Europa vor depinde de punerea în aplicare a noilor idei. Și mă întreb dacă uneori oamenii politici sunt cei care trag uh, frâna de urgență și împiedică uh, transformarea în realitate a tuturor acestor noi idei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Cioca, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc acestor tineri pentru eforturile lor și pentru faptul că ați atras atenția asupra acestor subiecte deosebit de importante. Cred că analiza voastră este foarte pertinentă. Relația dintre universități și întreprinderi, uh, relațiile între cercetarea teoretică și cea practică și uh, producția industrială. Sunt de acord cu cele spuse de voi și sunt de asemenea de acord cu faptul că trebuie să mărim bugetul pentru cercetare, dar vă întreb, nu credeți că și fiscalitatea are un rol important de jucat? Reducerea impozitelor poate că ar putea să fie un stimulent pentru întreprinderi, astfel încât acestea să uh, financeze mai mult cercetarea. Uh, uh, thank you very much. And... Mulțumesc. Domnul Tamburano. Mulțumesc și eu tinerilor. Sunt întotdeauna deosebit de interesat să aflu ce au ei de spus, așa cum spune și concetățeanul meu, însă trebuie să constatăm că politici precum politica de austeritate distrug educația și mai ales educația de stat clar că avem nevoie de mai multă colaborare între sectorul privat și sectorul educațional, însă nu cred că aceasta pot să înlocuiască educația de stat finanțată din fonduri publice, astfel încât toată lumea să poate să capete competențe și să poate să-și găsească un loc de muncă. Sunt foarte îngrijorat de ce se întâmplă în Italia sau în Grecia, pentru că eu știu că în țări precum China, Uh, se uh, pun la dispoziție um, sute de milioane de dolari pentru a finanța uh, educația și formarea, pe când în țările noastre, cu regimuri de austeritate, aceste bugete nu mai există. Deci ar trebui totuși să ne punem clar întrebarea. Nu vi se pare anormal că distrugem educația publică, educația de bază, în numele unor politici, așa zis, nobile, dar care se adresează doar unor elite? protože jsem si bral řadu let eh, student. Domnul Kohlicek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu deseori m-am întâlnit cu stagiari în compania unde lucram în urmă cu câțiva ani și um, am fost surprins de interesele acestor tineri. Aș dori să, ne, să întreb uh, invitații noștri ce părere au des, despre sistemul de învățământ în Bolonia cu bachelor și cu experiențele, cu practica studenților. Și apoi aș dori să îi întreb dacă nu cumva cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă un absolvent de facultate este să uh, ar trebui să fie să aibă experiență practică, chiar dacă uh, cineva și-ar dori să devină un cercetător, ar trebui să aibă și experiență practică. Poate lucrurile sunt diferite pentru cercetătorii în domenii teoretice. Și apoi, o altă întrebare. Din punctul de vedere al uh, subiectelor care ar trebui să fie uh, studiate, care credeți că ar fi cele mai importante? Robotica, noile metode de măsurare, deci care sunt subiectele Uh, temele care ar trebui să fie studiate în licee, pentru că în acest moment nu, nu, nu doar că nu există prea puțini uh, studenți dar mm, în aceste domenii, dar nici cei din licee nu studiază aceste teme. Mulțumesc, doamna Toia. Întotdeauna îmi place când are loc acest eveniment și când pot să discut cu tinerii. Am fost și eu frapată de acest discurs despre formare și despre uh, căpătarea unor cunoștințe și competențe de bază și de aceea uh, mi-a plăcut atunci când ați spus că trebuie să existe o legătură mai strânsă între școală și sectorul industrial, între uh, cercetători și producția industrială, pentru că cercetătorii trebuie să um, își aducă contribuția la evoluțiile tehnologice. Cercetarea în domeniul industrial este cât se poate de importantă și până la urmă este avantajoasă, benefică pentru toți cetățenii cum spuneam, sunt subiecte importante. Europa, multe state membre se îndreaptă în această direcție. În Italia, de exemplu, s-a făcut o reformă pentru a apropia școala de lumea producției și chiar și la nivel european se iau asemenea măsuri. Noi ne luptăm acum pentru ca în bugetul Uniunii Europene să se aloce mai multe resurse pentru um, pregătirea tinerilor, pentru a i atrage pe tineri în sectorul cercetării. Deci eu sunt de acord cu voi. Să știți că deja se iau măsuri în sânul UE. Vă mulțumesc foarte mult. Am primit câteva întrebări și aș dori să le spun tinerilor noștri prieteni că au fost adresate întrebări din partea tuturor grupurilor politice din Parlamentul European, pentru că există mai multe grupuri politice în Parlamentul European. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Nu există o limită de timp pentru că v-a fost adresat un număr mare de întrebări. Vă mulțumesc. Am bucurat să aud toate aceste întrebări în continuarea propunerilor făcute de noi, ceea ce mă face să înțeleg că părerea noastră este apreciată și că suntem ascultați, ceea ce nu este un lucru de la sine înțeles în zilele noastre. În legătură cu aceste întrebări. Una s-a referit la uh, studiile de tip uh, bachelor, dacă sunt suficiente, dacă ar trebui să schimbăm ceva. Eu am uh, studiat economie și afaceri la Viena. Este singura mea experiență cu aceste studii de tip bachelor. Mie mi se pare că acest sistem a făcut ca mai multă lume să poată studia această împărțire între uh, 3 ani și 2 ani. la universitatea mea există 23.000 de, de studenți. Este una din cele mai mici uh, universități din Indiana, dintr-o țară cu aproximativ 8 milioane de locuitori, ceea cred că spune multe privind educația și faptul că lumea cu din uh, medii sociale diferite uh, are acces la la, la, la educație superioară. În ceea ce privește experiența practică, nu sunt foarte sigură, v-ați referit și la experiența teoretică. Cred că studenții care tocmai și-au încheiat uh, doctoratul sau studiile de masterat, care sunt în procesul de a efectua o cercetare, nu sunt, că, nu sunt foarte sigură că uh, dacă s-ar uh, implica într-o experiență practică, acest lucru ar fi util pentru cercetarea lor teoretică. Însă știu că în uh, companiile industriale există asemenea posibilități de cercetări uh, practice. Deci mulți studenți se duc în companii private unde fac cercetarea, o cercetare aplicată mulți dintre ei sunt obligați să facă acest lucru datorită lipsei unor alternative, pentru că în lumea academică salariile, beneficiile sociale nu pot fi comparabile cu situația din sectorul privat. Și în plus, majoritatea absolvenților nu își doresc să rămână să facă cercetare pentru că știu uh, cât de dificilă este sarcina uh, administrativă pentru a putea face cercetare. Este pur și simplu mult mai complicat din punct de vedere administrativ să rămâi la universitate să faci cercetarea teoretică în comparație cu sectorul privat, ceea ce pentru mine este o problemă. Deci, aceasta este situația în care se află majoritatea cunoștințelor mele cercetarea aplicată este mai, uh, mai, mai promovată și cea teoretică, din păcate, nu la fel de mult. Și uh, cred că o să mă opresc aici. Am mai fost întrebată care este materia cea mai importantă de studiat. Pentru mine, cea mai importantă materie care ar trebui să fie studiată în licee este o întrebare care pe mine mă intrigă foarte mult. De la colegul meu tocmai am aflat că în Regatul Unit există uh, materia numită gândire critică. Eu nu auzisem de asemenea materie până acum, însă cred că există diferite sub, uh, subiecte, diferite modal, uh, modalități de a, de a câștiga aceste aptitudini, competențe, nu, anume, nu o materie anume. Uh, pentru că odată ce vei termina studiile, va trebui să fii mai autonom și vei avea nevoie de aptitudinile necesare pentru a învăța singur. Deci, asemenea materii, cum ar fi o gândire critică, ar fi foarte importantă și eu mi-aș dori ca copiii mei să poată învăța așa ceva la școală. Mulțumesc, Andreea. În primul rând, Aș dori să îi spun doamnei Toia că este important să există, să există investiții la nivel european. Însă, după cum ați spus, nu discutăm despre ce fac statele membre, ci ar trebui să discutăm despre ce face Europa, pentru că suntem o comunitate, mai ales când vine vorba de tineri. Noi, tinerii, credem că suntem europeni, deci ar trebui să ne împărtășim nu doar valorile, dar și posibilitățile. Suntem europeni pentru că avem lucruri în comun. Doar așa vom reuși să promovăm acest sentiment de comunitate europeană. Și revenind la ce ar trebui să fie predat în, uh, în școli, mai ales în uh, învățământul secundar, abordarea mea, ideea de a studia practică, legătura care există între industrie și educație, se referă în mod special la licee. Pentru că în licee trebuie să predăm aptitudini de care oamenii vor avea nevoie pe viitor și aptitudini pe care le vor folosi în viitor. Trebuie să predăm nu doar aspecte teoretice și cele mai, și cele mai bune practice, cele mai bune practici și așa mai departe, dar pe viitor o să avem nevoie de aptitudini de, program, de programatori, de exemplu, de mai multe aptitudini științifice, pentru că pe viitor, așa cum a spus și domnul Roy, nu trebuie să ne temem de inovații, de lucruri noi, pentru că forța de muncă a viitorului va, va arăta uh, complet diferit. Poate nici uh, jurnalismul nu va mai fi o meserie de viitor datorită inteligenței artificiale și nu trebuie să ne temem de toate aceste elemente noi. Trebuie să le îmbrățișăm, pentru că dacă nu, în momentul în care se vor manifesta aceste noi uh, evoluții, vom rămâne în urmă. Trebuie să reacționăm acum, așa cum a făcut uh, Apple, uh, renunțând uh, la căștile tradiționale pentru iPhone-uri, uh, și trebuie să fim pregătiți pentru toate aceste elemente noi și trebuie să investim acum în tineri, pentru că pe, vi- pe viitor nu vom mai discuta despre muncitori, vom discuta despre um, programatori, despre creativi, despre um, o altă forță de muncă care nu, pur și, nu va mai asambla pur și simplu diferite obiecte. Și trebuie să permitem uh, muncitorilor viitorilor să creeze noi noi lucruri, pentru că dacă nu, cultura europeană va rămâne în urmă, pentru că în China, în China uh, se va ști cum poate fi folosit un uh, printer 3D. Și uh, noi în Europa vom rămâne în urmă, rămânând cu o mentalitate veche și ratând schimbările de pe planetă, pentru că lumea este în schimbare și din punctul de vedere al mediilor de comunicare uh, socială. Și um, vom discuta despre securitatea cibernetică. Tinerii nu știu prea multe lucruri despre securitatea cibernetică, chiar dacă ei uh, sunt cei mai amenințați, pentru că nu știu cum să uh, facă față aceste amenințări și trebuie să-i pregătim să poată să facă față noi lumi uh, nu trebuie să le predăm aptitudinile, uh, aptitudinile care erau relevante în urmă cu 20-30 de ani. Din punctul de vedere al uh, fiscalității și de fiscalizării anumitor industrii și care este părerea noastră uh, vis-a-vis -vis de taxe. Taxele trebuie să fie folosite și pentru educație. Educația ar trebui să colaboreze cu industria pentru că, după cum am spus deja, industria trebuie să aibă această bucurie de a merge înainte, de a investi în cercetare, însă acest lucru trebuie să vină în mod natural din partea industriei și trebuie să creăm acest mediu și acest lucru este posibil, de exemplu, prin a oferi uh, stimuli fiscali industriei care investește în, uh, în educație și să existe o interacțiune între diferitele uh, domenii, să mergem dincolo de dezbaterea privind unde trebuie să fie alocați uh, banii. Cred că trebuie să existe un mix de uh, tuturor acestor elemente. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Trecem acum la securitatea cibernetică, piața unică digitală. Barry, ai două minute pentru prezentare. Vă mulțumesc. Ideea mea este de a garanta o conectivitate neîntreruptă în toate orașele uh, europene pentru a asigura securitatea spațiilor publice, care au devenit locurile unde uh, ar, ar deveni locurile unde toată lumea s-ar putea întâlni fără niciun fel de teamă. Mobilitatea europeană este foarte importantă și este de responsabilitatea noastră de a garanta securitatea spațiilor publice. Putem să facem acest lucru prin două, uh, prin două modalități. Hotspot-uri Wi-Fi sigure. Um, astfel, uh, autoritățile ar primi informații în cazul unor situații de urgență și ar putea să uh, reacționeze în cazul unor crize sau când se manifestă un pericol. În al doilea rând, ar trebui să, pun, să implicăm, să punem în aplicare un app Uh, care poate să, să poată fi folosit de toată lumea. Forțele de poliție, autoritățile ar, ar putea să uh, transmită astfel uh, alerte utilizatorilor în două limbi, în limba locală și în engleză, pentru a uh, putea folosi, de exemplu, și serviciile de geolocalizare a utilizatorilor. Autoritățile, în plus, ar putea să uh, Um, identifice mult mai ușor suspecții fugitivii, să-i găsească mai ușor pe uh, cei dispăruți și există diferite posibilități prin care cetățenii europeni ar putea să folosească acest app de securitate public și ar folosi, uh, s-ar folosi astfel și mai mult potențialul existent. Cei care fac naveta ar putea să furnizeze uh, informații utile și pentru alți utilizatori. Un asemenea app ar putea funcționa prin tehnologiile moderne și ar putea contribui la garantarea securității cetățenilor uh, și orașelor europene. Mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul lui Helen. Vă mulțumesc, domnule președinte. A doua mea idee în ceea ce privește securitatea digitală și uh, piața digitală este următoarea. Mi-aș dori propuneri legislative în Uniunea Europeană care să încurajeze startup-urile tehnologice non-profit și o, o piață unică digitală. Ne dorim uh, rețele sociale non-profit și ca acestea să devină o alternativă. Știm foarte bine că informațiile noastre vor fi colectate și vândute uh, în situația actuală și trebuie să avem uh, o opțiune o, și să nu fim uh, obligați să ne oferim aceste informații. În momentul în care uh, suntem, uh, ni se cerem să apăsăm un buton pentru a furniza aceste informații, de fapt nu avem o alternativă reală. Și vă dau un exemplu. Uh, când uh, vă înregistrați pentru a vă crea un account Facebook, fie îți dai acordul ca informațiile să fie colectate și apoi să fie vândute, fie nu poți să folosești rețeaua respectivă care este folosită de toți prietenii și colegii tăi. Mi-aș dori o propunere legislativă care să fie utilă tocmai în aceste situații, care să ne permită să folosim rețelele respective, chiar dacă nu ne dorim ca informațiile noastre să fie vândute. Aș dori Parlamentul European să creeze un set comun de reguli, astfel încât piața digitală să nu fie uh, fragmentată. Spațiul digital nu trebuie să fie un spațiu pur capitalist, dar să fie și un spațiu uh, social și Uniunea Europeană ar trebui să sprijine startup-urile din acest domeniu și trebuie să avem Uh, trebuie să ne asigurăm că noile companii înființate să se extindă, să, uh, să evolueze și mai uh, mult, să aibă un rol mai predominant pe piață. În acest moment, în uh, primele 20 de companii tehnologice nu se numără nicio companie europeană și prin aceste noi idei cred că vom reuși să îmbunătățim mai bine securitatea digitală. Mulțumesc! Uh, for your presentation and now... Mulțumim pentru prezentare. Acum uh, vreau să rog pe colegii mei să ia cuvântul dacă au întrebări. Yours? Quelques remarques. Marta, da, câteva observații. Lumea internetului, conexiunea continuă, Uh, și în diferite locații. Împărtășesc ideile dumneavoastră, crearea de hotspot-uri și de rețele publice uh, gratuite. În Franța deja există în marile orașe spații publice unde și alte zone în care există Wi-Fi gratuit. Ideea de a uh, concepe noi aplicații de securitate este iarăși o idee bună. Dar cred că aici uh, trebuie să evităm discriminarea pentru că există încă în Europa regiuni unde nici măcar nu există cel mai rudimentar internet, nu vorbim numai de Wi-Fi sau internet fără fir. Uh, trebuie ca Europa să investească pentru ca cei 500 de milioane de locuitori ai continentului să aibă acces egal la internet. Deocamdată nu toată lumea are acces uh, în mod uniform, deci trebuie să fim atenți ca accesul, ca și accesul la cunoștințe și la educație, să nu se facă doar prin intermediul rețelelor sociale, pentru că astfel îi lăsăm pe din afară pe o grămadă de cetățeni europeni. Cât privește întreprinderile startup, este o dezbatere pe care am mai avut-o și la Strasburg. Eh, Foarte tineri au vorbit despre problemele pe care le întâmpină în Europa cu deschiderea unor astfel de firme și ar trebui să acordăm facilități administrative, dar și fiscale pentru acest tip de întreprinderi. Nici măcar n-apucă să facă un euro profit, că trebuie să plătească o sumă de de taxe și impozite care îi sufocă. Ar trebui ca măcar pentru un an, doi, trei să acordăm anumite facilități, să lăsăm aceste firme să respire puțin și să se dezvolte. Eu provin din sectorul industrial de bază și uh, sectorul industrial uh, va continua să crească, cum spunea și Andreea, nu va fi însă o evoluție a noilor tehnologii dacă nu avem o bază industrială puternică. Pentru că dacă vreți uh, să aveți uh, um, avans tehnologic, aveți nevoie de această bază industrială temeinică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș vrea și eu să pun două, trei probleme. Dragi prieteni, avem aici interpreți uh, care lucrează în 23 de limbi, deci vă arăt acum că putem vorbi orice uh, limbă din Europa aici, așa că o să vorbesc și eu în limba maternă. Puteți să faceți și dumneavoastră acest lucru dacă doriți. Eu de obicei ascult uh, interpretarea în limba mea maternă deși vorbesc în uh, limba engleză. Dragi uh, colegi, întrebările mele sunt următoarele. În primul rând, m-aș adresa domnului Winnow Ehm, foarte interesant ce a spus în legătură cu securitatea cibernetică. Dreptul la intimitate în uh, raport cu siguranța. Nu este o întrebare simplă, pentru că ne întrebăm ce este mai relevant. Și acest lucru are de a face cu apărarea, cu siguranța națională, cu tehnologia spațială. Sunt soluții care pot fi folosite în mai multe feluri și întrebarea acum este cum să asigurăm siguranța, stabilitatea în condițiile în care internetul poate fi folosit și de către cei care doresc să facă rău omenirii. Cum împiedicăm acest lucru, cum evităm acest lucru și cum ne apărăm. Aș vrea să ne spuneți care sunt posibilitățile sau care e posibilitatea de a, a securiza toate aceste aspecte. Pentru Helen, ați menționat social media și rețelele sociale. Acestea sunt relevante. A fost o, un atelier special la întâlnirea de la Strasburg din Main, devotat uh, unor proiecte de acest tip și chiar tu ai prezentat două astfel de proiecte, dacă nu mă înșel. Întrebarea mea este cum prevenim pe internet uh, discursurile încărcate de ură, pentru că acestea sunt uh, complet uh, uh, diferite de cele din uh, sfera publică. Mass media se limitează uh, mass media se limitează la raportarea faptelor și opiniilor, dar pe internet nu uh, există nicio responsabilitate și foarte multă lume dă uh, uh, freu liber uh, anumitor uh, tendințe uh, revanșarde și unui discurs uh, al URI. Ce putem, facem, ce putem să facem în legătură cu acest lucru ca să asigurăm totuși libertatea de exprimare în continuare, care este o valoare fundamentală la nivelul Uniunii. Bun, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum, așa că să începem cu răspunsurile. Domnul Auino. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Voi începe cu întrebările domnului Martin și pentru că le-a pus în franceză, le voi răspunde în franceză. În legătură cu faptul că există încă multe orașe în Europa care au deja uh, rețele uh, Wi-Fi, în Franța este adevărat că acestea există, dar uitați, la Bruxelles nu sunt și asta reprezintă o problemă pentru siguranța spațiului public pentru că nu există uh, internet accesibil pentru toată lumea pe telefoanele inteligente. E adevărat că există regiuni în Europa care nu au internet uh, în bandă largă, dar Internetul trebuie să fie locul în care se întâlnesc europenii. Eu locuiesc într-o comună flamandă aici în Belgia și nu există această um, conexiune europeană. Nu avem turiști, nu avem străini și dacă e o situație de urgență uh, într-un oraș turistic, um, asta vizează și autoritățile locale și Uh, statul uh, membru respectiv. Într-un oraș de mai mici dimensiuni, doar autoritățile locale au probleme în mai interveni singure. Cât privește conflictul dintre dreptul uh, la intimitate și siguranță și ce putem face împotriva celor care folosesc internetul în scopuri malefice, ideea propusă în ziua de astăzi se concentrează pe activitățile criminale care se petrec în uh, viața reală și nu asupra infracțiunilor cibernetice. Ideea este ca internetul să ajute mai bine la reacția față de astfel de fenomene violente în viața reală și să ajute mai bine la o comunicare a serviciilor uh, de urgență pentru că nu știu cum am putea preveni atacurile uh, teroriste. Deja foarte multe forțe polițienești și militare sunt uh, desfășurate în uh, Belgia, însă ele dacă operează cu sisteme tehnologice și de comunicații învechite, au o eficiență scăzută. Deci, uh, internetul ar putea contribui la apărarea Europei. În spațiile publice, cetățenii trebuie să poată contacta rapid autoritățile dacă se întâmplă ceva. Asta ar fi ideea mea. Mulțumesc. Iată, acum Elen are și ea la dispoziție un timp delimitat pentru a răspunde la ultimul set de întrebări. <clears throat> Da, mi s-a spus totuși să fiu concisă și m-aș referi la prevenirea uh, urii pe internet. E o problemă critică. Nu ne dorim ca spațiul uh, social uh, virtual să fie cenzurat, așa cum ar putea să fie ziarele, de exemplu. Cealaltă întrebare se referea la ce diferențiază rețelele sociale de spațiul public uh, fizic. Cum împiedicăm oamenii să Um, recurgă la discursuri încărcate de ură pe internet, cred că este o întrebare critică, pentru că până la urmă rețelele sociale ar trebui să fie un loc de întâlnire, la fel cum ne întâlnim uh, pe stradă sau în piețele publice, trebuie să ne putem întâlni și pe internet și nu trebuie tratați oamenii altfel pe internet decât în viața reală. De aceea, pentru că altfel n-ar mai fi la fel de sigur uh, Uh, singura idee la care mă pot gândi acum este identificarea utilizatorilor și un uh, cod de uh, conduită care să fie un prim pas în dezvoltarea unor adulți um, responsabili. Trebuie în primul rând să educăm pe cei mici, pentru că în viitor ei vor fi cei care vor crește cu aceste rețele sociale, cu internetul și de aceea este extraordinar de important să începem de vreme și să îi ajutăm să devină adulți responsabili care să se comporte elegant și în societate și în uh, lumea virtuală. Acum, Andreea, ai și tu la dispoziție două minute. În uh, opinia mea, este posibil să uh, îmbunătățim abordarea europeană față de rețelele inteligente. Trebuie făcute investiții nu numai în proiecte comune între statele membre, ci mai ales pentru proiecte locale în uh, diverse state membre. De vreme ce rețelele inteligente sunt uh, de obicei locale și menite să îmbunătățească Uh, situația energetică local, trebuie să schimbăm uh, rolul utilizatorilor din uh, utilizatori în producători și uh, asta prin producția de energie solară și eoliană. Uh, sisteme de mici dimensiuni pot satisface nevoile utilizatorilor de mici dimensiuni. Pentru a obține beneficiile maxime al acestor proiecte, trebuie ca ele trebuie să îndeplinească anumite criterii. Pentru moment nu există niciun regulament în acest domeniu. Cred că de aceea Parlamentul European ar trebui să stabilească standarde și certificări ca să garanteze un nivel ridicat de performanță pentru orice proiect de acest tip din Europa. Această armonizare între țări și practici este esențială pentru succesul acestor proiecte de vreme ce vorbim de o utilizare mai uh, eficientă a energiei pentru obținerea, uh, pentru atingerea obiectivelor Orizont 2020. Ca inginer, eu cred că în uh, câțiva ani felul în care producem energia se va schimba radical și vom putea să trecem la un alt tip de economie. Europa, prin impunerea de noi standarde și prin încurajarea investițiilor, are un rol cheie în această transformare tehnologică și societală. Mulțumim! Mulțumim acum observațiile și remarcele membrilor. A, nu. Berry, iertați-mă, Berry are și el două minute pentru următoarea temă. Da, ideea mea, a doua idee este să alocăm uh, fonduri europene pentru proiecte de tranziție. Clădirile reprezintă o pondere foarte mare în consumul de energie european și trebuie ca consumul energetic al clădirilor să fie decarbonizat. Însă există o rezistență față de uh, renovare, care provine din costul ridicat al investițiilor pentru proprietarii de clădiri. Ar trebui ca să existe programe de asistență care să se referă la o mai bună izolație, producție de energie solară și eficientizare energetică. Aceste măsuri, în primul rând, trebuie adresate către gospodăriile cu venituri mici. Pentru că astfel va, vom încuraja găsirea de soluții eficiente la costuri reduse garantând uh, un acces mai uh, ușor din partea tuturor membrilor societății. Rezultatele pot să arate pas cu pas uh, modele de bune practici și să, se pot încet încet desprinde chiar modele de proiecte aplicabile în toată Europa. Grecia deja a fost uh, menționată pentru că nu a reușit să pună în aplicare directivele pentru eficientizare energetică. De aceea ar trebui să sprijinim Grecia pentru că această industrie ar putea de asemenea să creeze uh, locuri de muncă ecologice iar energia astfel produsă ar putea să fie pompată înapoi în rețea pentru a fi redistribuită. Mulțumim, iată și propunerile tale. Le mulțumesc participanților noștri și acum dau cuvântul membrilor ITRE. Martin. Domnul Martin. Nu e neapărat o întrebare, mai degrabă o observație. Sunt de acord cu ce au spus uh, tinerii noștri invitați, da. Avem mai multe um, piste interesante pentru investiții pe plan local, dar cred că trebuie să mergem dincolo, să permitem uh, nu doar persoanelor private să își producă propria lor energie, ci și mai mult și Barry, ați pus întrebarea care doare care sunt adevăratele priorități în această privință în Uniunea Europeană, chiar dacă se finanțează tranziția către energiile regenerabile, rămâne uh, o chestiune nesoluționată. Cum permitem tuturor să aibă acces la aceste noi forme de energie și să nu existe discriminare? Există această problemă a sărăciei energetice. Deci eu mă întreb, dacă este o prioritate pentru Europa, de ce atunci când se construiesc clădiri cu un consum scăzut de energie, întotdeauna este mai scump când investești în asemenea clădiri sau când vrei să închiriezi asemenea clădiri. Deci e adevărat că se finanțează construirea de clădiri cu mai bine izolate termici și așa mai departe, însă ar trebui să ne gândim și la aspectul social. Toată lumea ar trebui să aibă acces la aceste noi uh, clădiri. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Atunci am eu niște întrebări pentru dumneavoastră. Cum să avem aceste rețele inteligente pentru uh, electricitate și există această inițiativă pentru orașele inteligente. Noi am vrea să existe uh, o platformă uh, europeană pentru uh, rețelele inteligente. Credem că Uniunea Energetică și Uniunea Digitală merg mână în mână. Nu putem să avem rețele inteligente pentru aprovizionarea cu electricitate dacă nu avem uh, și o uniune digitală și o tehnologie digitală bine pusă la punct. Deci, cum vedeți dumneavoastră această îmbinare între tehnologie și promovarea unor locuințe cu zero emisii de gaze cu efect de seră? Noi vrem să fim lideri pe plan mondial Uh, printre cei care își reduc uh, la minim emisiile de gaze cu efect de seră. Vrem să apărăm clima. Vrem să avem o economie cu emisii cât mai scăzute de uh, carbon. Dar poate să fie costisitor pentru industrie și industria ar putea să părăsească Uniunea Europeană și să plece în alte țări, unde exigențele nu sunt atât de mari numim acest lucru mm, motamo scurgele de carbon, de fapt delocalizările. Ce părere aveți dumneavoastră? Pentru că este o problemă. Cum să promovăm uh, um, politica de luptă împotriva schimbărilor climatice și în același timp să nu speriem industria și să îi împiedicăm uh, să uh, plece, sau mai bine zis să-i convingem să rămână. Vedeți, nu vă pun întrebări ușoare. Bun, îl rog pe Andreea să înceapă, dar să fie răspunsuri mai succinte, vă rog. Mulțumesc, domnule Marta. atunci când spunem că avem nevoie de o comunitate, una și aceeași pentru economia digitală și pentru rețelele inteligente, de fapt avem probleme de compatibilitate, deoarece unele state membre și-au dezvoltat propriile lor tehnologii care nu sunt neapărat compatibile cu tehnologia din alte state membre. Deci mai degrabă o problemă politică, pentru că din punct de vedere tehnic nu e atât de greu să le conectezi. Dar dacă oamenii hotărăsc să lucreze împreună și dacă sunt multe întreprinderi private implicate, numai dacă există reglementări la nivel european, se poate face o armonizare a standardelor și cadrele digitale pot să fie compatibile, cum spuneam, tehnologiile și pot vorbi între ele, n-au nevoie de interpreți. Nu pot să soluționează între această problemă decât prin decizii politice. Soluția tehnică poate să existe, dar trebuie să fie folosită în mod inteligent și trebuie să existe o unitate de standarde și trebuie să găsești o cale de a fuziona tehnologiile și să fuzionezi țările din punctul de vedere. Nu vrem să unim Franța și Italia, evident. Nu, e ca și cum uh, uh, atunci când conectezi Roma cu Milano. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru întrebări. Ca să-i răspund domnului Marta, ar fi bine să găsim o tehnologie care să fie uh, disponibilă și abordabilă și pentru persoanele cu venituri mici. Dar atunci este să ai abordare de jos în sus și să ai programe de inovare. Iar în ce privește cu economia cu emisii scăzute de carbon și de localizările eu cred că Comisia Europeană ar trebui să arate întreprinderilor că nu poți să delocalizezi doar pentru că uh, nu vrei să participi la acest efort de reducere a emisiei de oxid de carbon, dar în același timp vrei să profiți de piața europeană ca piață de desfacere pentru produsele tale. Deci una fără alta nu se poate și cred că ar trebui să arătăm acestor companii uh, că nu se poate și să le și stimulăm cumva pe plan fiscal uh, ca să rămână. Deci uh, să le recompensăm eforturile pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Răspunsuri excelente, mulțumim tinerilor noștri participanți. Vom mai avea întâlniri cu tineri Uh, a avut loc uh, în mai, va mai avea loc la anul tot în mai. Următoarea întâlnire parlamentară cu tinerii. Și noi suntem foarte fericiți că sunteți cu noi și că putem să vorbim pe șleau. Vă mai dau o informație importantă înainte să trecem la următorul punct. În numele întregii comisii ITRE vreau să profit de această ocazie ca să salut pe domnul Rinze Van Arum, care își va termina cariera lungă la secretariatul ITRE și va ieși în curând la pensie. Vă rog frumos să vă ridicați, vrem să vă vedem și să vă felicităm. Vă mulțumim. Trebuie să spunem tinerilor că vă așteptăm, pentru că din când în când cineva trebuie să iasă la pensie și se eliberează un loc pentru dumneavoastră. Dacă toți sunteți atât de bine pregătiți și știți să vorbiți frumos, vă rog să vă alăturați echipei noastre pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată și mult succes! Great! Dear friends, now we go to the item number... Mulțumesc! Trecem acum la punctul numărul 13. Un număr minunat, numărul 13, strategia europeană pentru spațiu. Și îl avem pe domnul Johan Dietrich Werner, care este director general la Agenția Europeană Spațială. Așa cum știți foarte bine, îl rog pe domnul director general să vină la prezidiu. Și probabil, cum știți, Comisia Europeană a publicat strategia europeană pentru Europa la sfârșitul lunii octombrie, o nouă strategie pentru Europa, care este crucială din multe puncte de vedere pentru industrie. Pentru industria noastră, pentru că politica spațială înseamnă și industria aferentă, nu doar uh, Galileo, Sputnik. Uh. Copernicus, ci cum să ne îmbunătățim industria. Comisia noastră uh, a putut să asculte prezentarea comisarilor competenți. Uh, ei ne-au spus ce e cu această strategie și de asemenea am organizat o audiere și noi vom uh, avea un raport din proprie inițiativă în ce privește strategia de spațiu. Doamna Creil, care este prezentă, este raportoare. Domnul Werner este director general la Agenția Europeană pentru Spațiu, este o agenție interguvernamentală pentru spațiu și este implicat în toate aceste programe, Galileo, Copernicus, Copernic, Domnule director general, vreau să ne spuneți în câteva cuvinte ce este această agenție, pentru că comisia noastră uh, nu știe multe lucruri despre agenția dumneavoastră. E adevărat că spațiul era, um, făcea parte din portofoliul nostru și în trecut, dar încă nu exista o strategie propriu-zisă pentru acest sector. De aceea vă rog să uh, îmi spuneți ce rol joacă agenția dumneavoastră, cum colaborați cu agențiile naționale, activități curente, activități viitoare, ce părere aveți despre această strategie pe care a prezentat-o Comisia Europeană. Este important pentru noi să începem aceste discuții și vreau să vă spun încă o dată că suntem responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă în spațiu, dar suntem responsabili și de ce se întâmplă în statele membre cu industria dar noi ne-am dorit să îmbunătățim potențialul industriei datorită politicii de spațiu. Și, domnule director general, întâlnirea noastră este difuzată în direct pe internet și pe uh, pagina web a Comisiei ITRE uh, s-ar putea să găsiți înregistrate întâlnirile noastre și să le vă uitați la ele, vă rog, le veți găsi în următorii ani, nu peste 100 de ani, uh, ca să urmăriți uh, care este părerea politicienilor, ca să puteți urmăriți inițiativele noastre atunci când uh, țin și de competențele dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnule director general. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, este o onoare deosebită pentru mine și o mare plăcere ca să vă spun ce ne așteaptă pe viitor. Am să încerc să uh, răspund exact la doleanțele dumneavoastră, domnule președinte, să vă spun uh, ce face agenția noastră și ce înseamnă pentru agenția noastră că avem această strategie pe care a publicat-o comisia. Veți vedea că um, am să acord atenție tuturor acestor uh, puncte. Ieri exista cursa pentru uh, a merge în spațiu și întrebarea era cine o să trimită primul om pe lună. Și era o chestiune de prestigiu. Uh, supraputerile Statele Unite și Uniunea Sovietică se întreceau. Și știți care a fost deznodământul? Pot să vă spun însă că pe vremea aceea bugetele erau uriașe. Era singurul avantaj. Acum suntem într-o situație complet diferită, complet diferită. Acum lucrăm împreună. Spațiul poate să uh, creeze punți, să treacă peste crize. Da, știm că există crize, precum criza din Crimea și trebuie să existe un aviz politic despre această criză, dar în același timp trimitem astronauți din Europa, din uh, America, din Rusia, din Canada, din Japonia, în aceeași minusculă capsulă către Stațiunea Spațială Internațională și ei nu au probleme politice. Uh, și pot să coopereze chiar și atunci când pe pământ există crize importante. Deci e important că putem să depășim aceste crize. Știu că ele necesită uh, răspunsuri politice, dar noi putem să depășim aceste crize, cum spuneam. Știți foarte bine care sunt provocările mondiale. Poate că aveți propria dumneavoastră perspectivă despre ce, care este cea mai mare provocare mondială. Eu nu pot să văd, nu știu dacă puteți să citiți, dar uh, oricum vedeți această listă. Oricum este o listă destul de cuprinzătoare. Uh, schimbările climatice, migrație, mobilitate, comunicare, energie. Ce vreți dumneavoastră? Și vedeți că pe ultimul rând am pus un cuvânt care poate să vă mire, nu este o provocare globală, ci este uh, o caracteristică a umanității, curiozitatea. Uh, Tocmai pentru că am fost curioși întotdeauna, am vrut să vedem ce este dincolo de munte, dincolo de continent și acum ce vrem, vrem să vedem ce este dincolo de stele. Și Europa întotdeauna a fost numită, renumită pentru că și-a folosit curiozitatea, nu numai Cristofor Colum, dar și alții. A fost forța Europei și trebuie să rămână forța Europei pe viitor. Uneori am senzația că Uh, atunci când părinții vorbesc cu copiilor și copiii sunt curioși și copiii se uită în dreapta, în stânga și uh, încearcă ceva, gustă ceva și părinții sunt mândri de copiilor. Nu știu dacă și noi ne-am păstrat această curiozitate, chiar și atunci când suntem mai în vârstă, ar fi bine să... Eu cred că nu doar atunci când ești uh, un profesor, așa cum sunt eu, e important să fii curios. Da, observarea spațiului ne ajută pentru buletinele meteo, pentru multe alte domenii, dar putem să sprijinăm, sprijinim inovarea și putem să interacționăm în Europa, chiar dacă avem sisteme politice diferite și putem să interacționăm și pe plan mondial și putem să uh, insuflăm tinerilor dorința de a continua. Pentru că avem toate aceste aspecte, schimbări climatice, atentate teroriste, crize economice. Deci există suficiente probleme și eu cred că în pofida lor merită să ne gândim la viitor. Vedeți aici doi dinozauri care văd uh, un meteorit și știți că acest meteorit a fost uh, sfârșitul uh, lumii dinozaurilor, dar poate că și ei vorbeau între ei și spuneau, puneți o dorință, dar nu este suficient trebuie să te gândești la viitor, se schimbă mentalitatea, se schimbă paradigma. S-au schimbat motivațiile. Am spus că în timpul războiului rece uh, era o chestiune de onoare, de prestigiu. Acum motivațiile sunt diferite, așa cum am spus. Acum motivația este legată de um, industrie. Avem și alți actori. Nu mai sunt doar două agenții spațiale. Avem mai mult de 17 țări care au agenții spațiale și acum nu mai sunt doar oameni care așteaptă să primească bani ca să facă ceva, ci chiar care um, alocă bugete importante și uh, scopurile s-au schimbat. Nu e vorba mai despre de a trimite oameni în spațiu sau pe lună, ci e vorba despre telecomunicații, despre observația Pământului și așa mai departe. Și există un schimb de roluri. Agenția viitorului nu va fi doar o agenție pentru ca, care să financeze acțiuni și proiecte, și o modificare tehnologiilor. Ați vorbit mult despre digitalizare. Digitalizarea acum a atins și sectorul spațial. Vor exista uh, părți uh, um, care intră în uh, componența unei rachete care vor putea să fie uh, imprimate cu imprimantele în trei dimensiuni și este doar un exemplu. Și apoi uh, avem dimensiunea spațiu 4.0 care ține de comercializare, participare, participarea unui număr cât mai mare de cetățeni, informare, așa cum am spus și mai devreme, inovare, interacțiune, uh, stimulare, creștere și ocupare și digitalizare. Deci spațiul 4.0 este un nou termen pentru viitor pe care trebuie să-l folosim. Așadar, ESA este cât se poate de nerăbdătoare să conecteze toate aceste patru axe, societatea, politica, știința și industria. Toate fac parte din spațiul 4.0. Am organizat o dezbatere între cetățeni, noi suntem o agenție interguvernamentală cu 22 de state membre, uh, uh, dintre care 20 sunt și membre ale UE și în plus avem Elveția și Norvegia și avem pe Slovenia care este uh, membru asociat și de asemenea Canada, un stat care cooperează și toate statele membre UE au contracte de cooperare cu noi. Deci am organizat o dezbatere între cetățeni, ne-am întâlnit într-o zi de sâmbătă, am avut mai mult de 2000 de participanți din toate statele membre și am discutat la ce servește spațiul, ce trebuie să facem pe viitor, ce ne-am dorit să vedem. A fost o dezbatere deosebit de interesantă, participanții aveau între 15 și 89 de ani, deci unii pensionari, dar și uh, tineri, cum spuneam, o dezbatere foarte interesantă. Nu pot să vă dau toate rezultatele, dar oricum le puteți găsi pe pagina noastră web. Dar vreau să vă menționez două dintre ele. Exista un nivel de încredere foarte ridicat în agențiile spațiale și trec apoi la ultima liniuță de pe această pagină, am fost foarte mirat că 81% dintre participanți au spus că ar trebui să exploatăm resursele naturale din spațiu. Am fost foarte mirat. 81% care spun haideți să folosim spațiul. În același timp spun fiți prudenți, nu distrugeți spațiul, nu poluați spațiul. Cum spuneam, nu e numai Europa, avem multe state care participă la politica spațială și noi avem 22 de state membre plus Canada, știm cum să colaborăm pe scară mondială. Deci, practic, este este singura agenție din lume care are state de pe diferite continente. Dif și noi putem să jucăm rolul de mediator de aceea suntem foarte mândri de acest statut. Ce se întâmplă cu inovarea? Inovarea trebuie să fie definită. Pentru mine, inovarea constă în faptul că dacă uh, un produs nou uh, ajunge pe piață, nu este doar o idee, nu. Inovarea uh, pentru mine e palpabilă atunci când uh, un nou produs ajunge pe piață. Și e un întreg parcurs de la cercetare de bază până la produsul final. Și noi vrem să avem uh, uh, un lanț continuu de care să ne ocupăm, de la uh, o idee până la concretizare. Deci ne ocupăm și de cercetarea fundamentală și de faza finală. Uh, bineînțeles că nu ne ocupăm noi singuri de acest lanț, nu, colaborăm cu universitățile, cu industriile, cu instituțiile de cercetare. Vedeți că lumea se schimbă, acum este spațiul 4.0. Din ce în ce mai multe titluri comerciale intră pe această piață și de aceea mai multe pe piața în ceea ce privește concretizarea cercetării, deci partea de producție industrială. În ce privește acest lanț, poți să faci acest lucru pentru medicină, pentru divertisment, pentru industria aeronautică sau de construcție automobilelor. Sunt foarte multe aplicații posibile, însă în Europa avem o mare șansă și anume că din acest lanț de inovare putem să obținem și mai multe. Tot în acest lanț ne trebuie niște evoluții. De exemplu, nu avem niciun fel de senzor pentru a măsura cum se difuzează uh, zgomotul în mediul urban. Întotdeauna spun de ce nu putem să măsurăm din spațiu zgomotul în zonele urbane. Încă nu avem o soluție, dar o căutăm. Un alt lucru, cum putem să conectăm diferitele spații, de exemplu pentru industria automobilelor. Cum putem să le conectăm din spațiu și apoi cum putem să folosim uh, produse destinate spațiului în alte domenii. Văd că în această sală sunt detectoare de fum, dar aceste detectoare de fum, de fapt, au fost inventate pentru a, după ce a ars um, um racheta Apollo 1. În același timp folosim tehnologii care au fost create pentru alte sectoare de pe Terra. De exemplu, pentru divertisment, noi le folosim acum uh, în um, rachete. Deci această folosire încrucișată a aplicațiilor este de bun augur. In Europe, uh, where we give young... Există anumite incubatoare prin intermediul cărora permitem antreprenorilor tineri sau mai în vârstă, dacă sunt în continuare inovatori, să creeze noi locuri de muncă. Și aș dori să vă dau un exemplu în acest sens. Cred că cu toți ați auzit despre Rosetta. Rosetta care a zburat uh, înspre o cometă, știință pură. O cometă este uh, neagră ca cărbunele și la bordul rosetei exista o cameră de luat vederi care putea să distingă între diferitele uh, nuanțe. Și această tehnologie este folosită acum pe, pe pământ, uh, este trecută deasupra pădurilor, se merge cu ea deasupra pădurilor și datorită uh, capacității de a distinge diferite uh, nuanțe de gri, de negru și așa mai uh, departe, poate vedea dacă are loc un incendiu și așa mai departe. Suntem în Europa, în inima Europei și se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu spiritul european. A dispărut sau nu? În educația mea, eu am învățat că spiritul european are un viitor. Păr- părinții mei uh, mi-au spus că spiritul european a trebuit să ducă la Statele Unite ale Europei, chiar dacă aceasta este o altă poveste. Însă, în această imagine, vedeți ce înseamnă spiritul european. Cred că este o este o echipă de filmare din Franța. Îmi place foarte mult această imagine. Televiziunea uh, din Franța, în stânga, în dreapta, nu este un, un astronaut francez, ci un astronaut uh, european cu cetățenie uh, britanică a participat la o emisiune de, care a durat 10 uh, minute pe, postul, uh, pe un post uh, de televiziune francez, deci și prin intermediul spațiului putem promova spiritul european. Deci această idee de a trece de la Uniunea Europeană la Statele Unite ale Europei nu este prea aproape de realitate, însă ce am putea să facem este să ajungem la spațiul unit în Europa. Există foarte multe entități, uh, entități publice, statele membre își desfășoară activitatea în spațiu, Comisia Europeană, agenția noastră și celelalte instituții. Tocmai de aceea este foarte important să lucrăm împreună. Convenția privind Agenția Spațială Europeană durează din 1975 și din 1975 până acum agenția noastră a desfășurat activit- activități în diferite domenii, telecomunicații, știință, pentru a înțelege ce, ce se întâmplă cu universul, explorarea spațiului, uh, noi tehnologii de reintrare în atmosferă, uh, protejarea pământului dacă pământul este amenințat uh, de impactul unui meteo, meteorit, poate știți și filmul Armageddon, să știți cât de util este să, ai, să, să dispui de un asemenea instrument. Suntem implicați și în uh, politicile industriale, sprijinim întreprinderile mici și mijlocii și marile companii. Apoi a apărut tratatul de la Lisabona și tratatul de la Lisabona nu spune că activitatea agenției noastre ar trebui să înceteze, și există o teză, o propoziție în acest tratat care spune că ar trebui să există relații bune, strânse între Uniunea Europeană și agenția noastră. Tocmai de aceea, și cred că ați auzit-o pe eh, Elisabeta, doamna Consel Biencovska, privind agenția, eh, strategia spațială europeană. Și unde ne aflăm acum? Avem uh, Uh, obiective comune europene, când vine vorba de coeziune, de spirit european și așa mai departe. Apoi există o declarație comună între uh, ESA și Uniunea Europeană, cosemnată de Elizabeta Biancosca și de mine, prin care definim câteva obiective generale, cum ar fi integrarea spațiului în viața cotidiană, competitivitatea industrie europene, autonomia europeană în anumite domenii cu un caracter uh, strategic și un acord cadru comun. Deci, prin această imagine vedeți deja uh, uh, identitatea europeană, spiritul european și coeziunea cu cele trei um, obiective comune și ESA împreună cu Comisia Europeană lucrează la obiectivele specifice. Dumneavoastră v-ați referit la strategia spațială a Comisiei Europene, este vorba de strategia spațială pentru Europa, care este o parte a medaliei. Cealaltă parte a medaliei să sperăm că va fi confirmată în, uh, peste, două, peste două zile. Discutăm, este vorba de termenul spațiul 4.0, spațiul unit în Europa și din nou, pe această imagine vedeți obiectivele, obiectivele generale, declarația comună și să sperăm că uh, această declarație comună va fi, uh, ne va inspira și pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră plin de pasiune. În numele PPE are cuvântul doamna Grostet monsieur, monsieur le directeur. Domnule director, în primul rând mulțumiri pentru că ați venit în fața comisiei noastre, nu numai că prezentarea noastră a fost foarte interesantă, ci și entuziasmantă, ne-ați comunicat pasiunea dumneavoastră pentru ceea ce faceți și cred că e foarte important, fiindcă înțelegem foarte bine tot ce trebuie să includem în această strategie spațială europeană și cât uh, poate să aducă această strategie Uniunea Europeană la oaltă. Sunteți agenția, deci agenția este într-o perioadă fast, s-a confirmat Ariane 6, am avut o lansare uh, de succes uh, a uh, Ariane 5 cu 6 sateliți Galileo, am uh, avut și un francez în spațiu. Toate aceste succese se datorează unui angajament european foarte puternic și pe care trebuie să-l susținem, să-l păstrăm prin intermediul bugetului și a încrederii pe care o plasăm în agenția noastră. E important pentru viitorul Europei și pentru independența Uniunii Europene. Cred că asta este, de fapt, fundamental în ziua de astăzi continentul nostru trebuie să rămână independent și în domeniul spațial. De aceea, cred că e foarte important să avem o politică veritabilă industrială în acest domeniu al explorării spațiului. Noul program uh, Galileo și Copernicus, care trebuie susținute și contăm uh, pentru asta să ne ajutați în acest domeniu, Ați explicat foarte bine, există consecințe importante pentru toți uh, cetățenii noștri și ați spus în prezentarea dumneavoastră că cetățenii trebuie să își însușească această politică europeană spațială. E important în domeniul protecției frontierelor, a protejării mediului, există aplicații numeroase, automobile, medicină, aeronautică și alte domenii. Deci, înțelegem și aderăm la aceste idei, dar toate aceste date spațiale trebuie să fie exploatate mai mult decât în prezent. Asta avem de făcut acum. Dar, confruntați cu complexitatea punerii în aplicare a acestor programe, care sunt, după dumneavoastră, îmbunătățirile pe care agenția le poate aduce în maniera sa de a coordona și a gestiona aceste programe împreună cu Comisia și cu statele membre, pentru că presupun că nu întotdeauna e foarte uh, ușor să vă coordonați. Am uh, prezentat o versiune aproape idilică a lucrurilor, dar cred că în realitate ele se petrec mult mai greu. Cred că vă doriți ca Parlamentul să vă susțină, fiindcă este importantă vizibilitatea acțiunii în domeniul spațial și trebuie să fie clar acest lucru evident pentru toată lumea. Mulțumesc! On behalf of... Vă mulțumesc. În numele Social-Democraților are cuvântul doamna Crel. Dumneavoastră sunteți și raportoarea Comisiei ITRE pe acest subiect. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Werner, pentru prezentarea foarte angajată. Sper că multă lume va urmărit pe internet, pentru că nu, nu există suficient de mulți europeni cu atitudinea dumneavoastră. Este o prezentare foarte utilă în atmosfera actuală din Uniunea Europeană. După cum s-a spus deja, eu sunt raportarea pentru raportul din propria inițiativă privind uh, strategia spațială. Foarte probabil îmi voi prezenta uh, raportul pentru prima dată în fața comisiei în luna martie. Din păcate nu am putut să particip la audierea organizată de comisia noastră. Cred că uh, atunci vizitasem observatorul european, telescopul european din deșertul Atacama, din, din Chile, un exemplu extraordinar a modului în care poate funcționa colaborarea europeană. Este fascinant modul în care oamenii de știință, mai mulți bărbați, din păcate, decât uh, femei din uh, Europa și de peste tot pot colabora. Este un punct amintit și în uh, strategia Comisiei Europene și anume discuțiile care trebuie să fie purtate și cu partenerii din Statele Unite ale Americii, un punct care poate se va regăsi și în raportul meu. Și aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu care aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră. În primul rând, care considerați că sunt măsurile de promovare a intrării acestor produse pe piață de către Comisia Europeană. Oare ar trebui să dăm dovadă de mai mult curaj din acest punct de vedere? O altă întrebare pentru mine este următoarea. Piața privată pe after, sectorul privat pe aftermarket ar trebui să aibă un rol esențial Însă se pune întrebarea dacă ar trebui să ne implicăm mai mult în uh, produsele uh, spațiale. Știu că în Statele Unite ale Americii s-a încercat această variantă, dar cu un succes destul de limitat și aș dori să vă întreb în ce direcție ar trebui să se uh, să meargă Uniunea Europeană. Pentru mine va fi foarte important să să dăm prioritate caracterului civil al uh, proiectelor spațiale, desigur, putem să folosim anumite aspecte în domeniul apărării și securității pe continentul european, însă cred că caracterul civil al uh, programelor uh, trebuie să fie păstrat în continuare în mod preponderent. Și în plus, aș dori să aflu din partea dumneavoastră câteva lucruri legate de Uh, deșeurile uh, spațiale. Poluarea spațială este o temă care va avea o importanță tot mai mare. Comisia Europeană a făcut câteva propuneri în acest sens prin intermediul noi strategii, însă ESA, Agenția Spațială Europeană, va juca un rol foarte important și aș dori să știu um, care sunt limitele bugetare din acest punct de vedere. Uh, au fost clarificate toate aceste lucruri sau putem să vă fim uh, și noi de ajutor uh, prin poziția pe care urmează să o, să o adoptăm? Și de ce credeți că aveți nevoie în plus pe lângă propunerea făcută deja de Comisia Europeană? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Toșenovski. Vă mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba cehă. Vă mulțumesc, domnule director, pentru declarația dumneavoastră introductivă, prin care ne-ați prezentat viziunea pe care o aveți în legătură cu Agenția Europeană spațială. M-au interesat foarte mult cuvintele dumneavoastră. Ați spus că în trecut ceea ce a promovat explorarea spațiului a fost competiția existentă între diferite uh, state. Ați amintit uh, cursa spațială care exista. Acum vedem că spațiul este deschis tuturor și că a, afacerile normale au devenit a, ceea ce a, promovează explorarea spațiului și eu cred că spațiul reprezintă o oportunitate imensă pentru tineri, pentru noi companii înfi- înființate și, în general, explorarea spațiului devine, devine o activitate foarte interesantă, o ramură, o nouă ramură antreprenorială și de cercetare. Și aș dori să vă felicit pentru lansarea celor patru sateliți în sistemul Galileo. Este o mare realizare această lansare simultană a patru sateliți. Sper că toți patru vor funcționa cu bine, astfel încât în următorii ani Galileo să fie accesibil pentru toată lumea. De aici și întrebarea pe care aș dori să vă adresez. Noile posibilități, oportunități de afaceri uh, creată de explorarea spațială. Ați spus că s-a semnat noul contract pentru Ariane 6. Pentru, este un lucru important pentru că astfel dispunem de noi posibilități de lansare. Și aș dori să vă întreb care este calendarul posibil. Când considerați că vom dispune de noi sisteme de lansare, când vom avea noua rachetă Ariane, Ariane 6. Vă întreb acest lucru pentru că, în funcție de acest calendar, va trebui să ne orientăm și activitatea noastră în Parlamentul European. Și, în concluzie, permiteți-mi să vă mulțumesc din nou pentru că eu sunt convins că Agenția Europeană pentru Spațiu a progresat uh, imens și este o mare realizare europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, spune domnul președinte. Și acum în numele grupului ALDE are cuvântul doamna Cora van Neuenheisen. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Werner, pentru uh, prezentarea uh, foarte uh, entuziastă pe care ne-ați ținut-o. Mă bucură și pe mine să văd că Uniunea Europeană și ESA au semnat declarația comună privind spațiul. Uh, cu ocazia prezentării strategiei spațiale de către Comisia Europeană este un semnal pozitiv să, în sensul depășirii uh, unor orizonturi uh, limitate. Strategia spațială este un, uh, este un document cuprinzător cu un ton potrivit uh, prevede un uh, rol mai larg sectorului uh, privat pentru ca programele spațiale să funcționeze. Cred că și doamna Grostet a menționat acest lucru. Opinia publică, în general, nu înțelege în totalitate influența tehnologiilor spațiale, spațiale în uh, viața lor cotidiană. Și cred că ar trebui să ne gândim la o uh, strategie de comunicare mai largă, să nu ne limităm doar la anumite puncte specifice, cum ar fi satul luna, selenar, dar să insistăm și asupra avantajelor concrete pe care ni le aduce tehnologia spațială în viața noastră uh, cotidiană. Mă uit și la doamna Crel din acest punct de vedere, însă uh, toți, toți euro eurodeputații uh, sunt interesați și de echilibrul între sexe și cred că trebuie să ne îmbunătățim și strategia de comunicare pentru a atrage și mai multe investiții, pentru că dacă cetățenii în general nu știu cât de importante sunt aceste te- tehnologii pentru viața cotidiană, nu acceptă alocarea uh, unor fonduri suplimentare de la buget. Deci poate ar trebui să facem mai mult din acest punct de vedere. Am două întrebări specifice. Platformele de date s-a anunțat uh, lansarea platformelor de informații. Am înțeles că ESA se va ocupa de mm, achiziții de mm, uh, achiziție publice, de licitațiile publice pentru pentru organizarea acestor uh, platforme, deci care este calendarul, care vor fi criteriile uh, impuse, interoperabilitatea, de exemplu, va fi un uh, criteriu, IMM-urile vor putea folosi cu ușurință această platformă și o ultimă o ultimă întrebare, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Sistemele uh, de lansare uh, a unor sateliți de mici dimensiuni, pentru că în ultima perioadă am văzut că există această tendință de a lansa uh, sateliți de dimensiuni tot mai mici, însă știm că Vega poate lansa uh, sateliți cu, cu o greutate de la 300 de kilograme, deci considerați că există un potențial uh, de a inversa această tendință pentru a putea lansa uh, sateliți de dimensiuni mai mici. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cochli, Cochlicev în numele GU. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea dumneavoastră, domnule Werner, a fost uh, plină de viață și este păcat că opinia publică cunoaște atât de puține lucruri despre ce se întâmplă în acest domeniu puteți să opriți pe cineva pe stradă în Bruxelles, să-l întrebați ce este Agenția Spațială Europeană și probabil uh, persoana respectivă va crede că folosiți un dialect care nu este de pe pământ. Aș dori să vă întreb următoarele lucruri. Considerați că vom putea ajunge la o convenție internațională privind reducerea deșeurilor spațiale, pentru că nu ne dorim ca spațiul să fie poluat așa cum este poluat Pământul. A doua întrebare se referă la Galileo. Preconizați ca uh, toți cei 30 de sateliți să fie lansați în viitorul apropiat și cum uh, considerați că va arăta calendarul concret? Când vor funcționa toate, toți cei uh, 30 de, de sateliți uh, cu sistemele de rezervă? Apoi, stați, Stația Spațială Internațională. Știm cu toții că aceasta își va înceta activitatea la un moment dat și aș dori să vă întreb dacă Credeți că Europa va participa la construirea un, unei noi stații uh, internaționale uh, spațiale? Și ultima întrebare. Cum publicați uh, datele, informațiile pe care le, le măsurați? Pentru că mă gândesc că dispuneți de Uh, diferite informații. Măsurători ale spectrului vizibil și a spectrului invizibil sunt informații utile pentru diferite tehnologii, dar sunt și date care pot fi utile, foarte utile chiar uh, arheologilor Există foarte multe zone uh, necunoscute din punct de vedere arheologic și aceste informații pot fi uh, utile și pentru activitățile de pescuit, pentru protejarea mediului înconjurător și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Zorinia. Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Diretor-Geral a clara apresentação que fez. Mulțumesc, Aș vrea să mulțumesc domnului director uh, pentru explicațiile foarte clare în legătură cu agenția. Le-am uh, considerat foarte stimulative și se leagă despre ceea ce vorbeam anterior cu uh, cei trei tineri. Strategia spațială, e clar, trebuie să aibă o, obiective specifice foarte clare și uh, Există foarte multe proiecte în prezent care sunt privite ca o provocare. E nevoie de cooperare internațională și știu că aveți o abordare optimistă față de colaborarea între statele membre. Vreau să vă întreb în legătură cu unele din proiectele în care e implicată agenția și care presupun colaborarea cu țara mea, Portugalia. În special legată de activitatea din Azore Uh, în proiectul 4.0 se lucrează împreună cu Brazilia și cu NASA ca parte a proiectului Space for Knowledge. Pentru noi, zona Azorelor este o resursă geostrategică, Chiar acum Mm, insulele Azore vor deveni o uh, gazdă pentru această platformă internațională care sperăm că uh, va avea succes. Acest proiect sigur va fi o parte uh, și din exercițiul geodezic al ESA, desfășurat uh, împreună cu toate statele europene, cu Statele Unite și uh, sud-americane. Aș vrea să îmi exprim și eu sprijinul pentru acest proiect, dar aș vrea să îmi spuneți mai multe despre acest uh, proiect 4.0. Doamna Modi, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentarea uh, foarte bună ca Uh, membru al Parlamentului din partea Marii Britanii, mi-a plăcut foarte mult acea uh, referință la Tim Pick și prezentatorul televiziunii franceze. Uh, în mod foarte clar, este un domeniu de activitate foarte important care um, incorporează mai multe domenii politice esențiale de care ne ocupăm. Schimbările climatice, aici sprijinul ESA este um, un sprijin esențial uh, și știu de la uh, biroul meteorologic britanic uh, cât de mult uh, contribuiți. Uh, s-a mai spus aici uh, ceva în legătură cu semnificația sateliților de mici dimensiuni și cât de multă inovație poartă la bordul lor acești uh, sateliți. Am vrea mai multă claritate în legătură cu lansarea acestora. V-ați referit uh, la asta în prezentarea noastră, dar aș vrea câteva detalii în legătură cu oportunitățile um, orizontale în legătură cu lansarea și uh, plasarea lor pe orbită. Cele trei cuvinte care mi s-au părut că se detașează în prezentarea dumneavoastră au fost curiozitate, inspirație și participare. Și cred că trebuie să sprijinim mai mult uh, acea, acel element de curiozitate pe care l-ați indicat în comunicarea noastră ca o componentă a strategiei. Sigur că există multiple utilizări a noilor tehnologii uh, misiunea prin care Tim Peak a ajuns uh, pe stația spațială au fost foarte multe um, școli implicate, foarte multă informație, foarte multă inovație și uh, spațiul ne dă ocazia acum să ne privim din afară. În același timp, uh, Trebuie să privim uh, și în afară, către spațiu, să uh, nu pierdem acea uh, doză de curiozitate, de inspirație și de participare. Să aducem ceva original, fără să înlocuim ceea ce există deja, pentru că e clar că uh, numai astfel ne putem extinde orizonturile. Uh, well, let me add... Mm. Aș adăuga și eu ceva pentru că, domnule director general, sunteți un mare suporter al politicilor spațiale și a integrării, uh, pentru că asta este o componentă esențială. Dar, dacă mi-am bine aminte, n-ați spus nimic despre educație. Educația în ceea ce privește spațiul și politicile spațiale, o idee ar fi să avem programe educaționale în acest domeniu fascinant. În același timp, integrarea, integrarea se poate face de la primele din primii ani de școală, pentru că după aceea toată informația se regăsește cu ușurință pe internet, dar câteva lecții care să stârnească tinerii în legătură cu această politică spațială poate ar fi uh, venită. Vă dau cuvântul, domnule director general, acum ca să răspundeți. Mulțumesc pentru cuvintele amabile. Mm, mă fac să mă simt foarte bine. N-am să, n-am să iau întrebările pe rând, pentru că unele dintre ele sunt uh, conectate, deci o să condensez pu- puțin. Acum, uh, să vă spun despre proiectele pe care le avem uh, pentru viitor. În primul rând, nu ne propunem să concurăm, trebuie să ne coordonăm și să lucrăm împreună. Există un uh, instrument în acordul cadru din 2004 uh, care uh, spune că ar trebui să existe un consiliu spațial, dar nu, încă nu a luat forma acest consiliu, nu a luat ființă. Nu ar trebui, deci, să ne gândim că Uh, este nevoie să le întâlnim într-un cadru instituțional, uh, agenția și Uniunea, pe de altă parte, pentru că avem competențe diferite și trebuie să ne folosim de ele. Comisia are competențe ce țin de politicile sectoriale, utilizarea spațiului pentru agricultură, pentru aplicații maritime, pentru fluidizarea traficului și așa mai departe. Politicile sectoriale uh, reprezintă atribuția, atribuțiile comisiei, iar noi știm cum să facem punerea în aplicare, știm care e tehnologia, știm să uh, aplicăm aceste uh, lucruri. Deci n-ar trebui să ne limităm la câteva proiecte, ar trebui să uh, le uh, punem în colaborare. Galileus și Copernicus reprezintă două exemple foarte bune. Uh, Ideea era la un moment dat să avem 27 de sateliți uh, activi pe trei orbite diferite. Nu trebuie să fie uh, uh, puși în linie, ci pe trei orbite diferite, 27 deci de sateliți și 3 de rezervă, astfel încât dacă unul dintre ele are vreo problemă, ceea ce se mai întâmplă, să poată fi înlocuit uh, pe aceeași orbită de un altul. Deci, cred că în 2025 vom avea această constelație de sateliți. Până acum am uh, lansat patru sateliți cu o rachetă. Pare simplu, dar uh, știți, ei nu se află în aceeași locație, ci fiecare are altă poziție în spațiu. Odată ce sunt puși uh, în spațiu, Uh, racheta livrează doi într-un loc, doi în alt loc. Din punct de vedere tehnic, operațiunea arată foarte frumos și s-a desfășurat uh, cu bine. Uh, am, uh, de, în, aceleași, în aceeași perioadă a plecat pe Stația Spațială Internațională un astronaut european care vorbește cu accent franțuzesc. Am avut până acum în total 75 de lansări um, fără incidente consecutive. Competiția însă, trebuie să vă spun, e foarte strânsă și de aceea trebuie să um, menținem acest uh, ritm. Pe de altă parte, um, Ariane 6, racheta transportoare, va fi uh, cu 50% mai ieftină decât Ariane 5. și folosim diverse uh, rachete de diverse dimensiuni. Ion 62 are uh, uh, două boostere, două motoare. Uh, alte tipuri de rachete uh, folosesc patru motoare. Uh, în orice caz, uh, până în 2023, toate uh, aceste, uh, toți acești sateliți vor fi lansați. Avem nevoie pe viitor de noi idei în legătură cu lansările pentru că aici nu e vorba de cineva care stă într-un laborator și se ocupă de tehnologia lansărilor. Uh, poate E ca în viață, dar avem aici mai multe tipuri de sticle. Avem sticle reciclabile, avem sticle care nu sunt reciclabile. Uh, nici în domeniul nostru lucrurile nu sunt foarte clare pentru că e vorba de un număr relativ mic de lansări, nu este o piață de masă. Ne gândim la un număr de șase lansări ale rachetelor de tip Ion 6 uh, în, uh, pe an, în următorii ani Racheta Vega este prea mare pentru sateliții de mici dimensiuni. Am mai avut o inițiativă, o vom prezenta în două zile. E vorba de o inițiativă despre utilizarea rachetelor Vega pentru sateliți mai mici sau foarte mici. Cred că este o idee foarte bună care se leagă de uh, întrebarea privind industria. Sigur că avem uh, Avem uh, uh, și întreprinderi mari și integratori de sisteme, dar și IMM-uri care participă la programele noastre. Ne-ați întrebat apoi cum, uh, ce politică de date avem. Avem o politică deschisă de date. Nu a fost ușor să convingem pe toată lumea că asta era soluția cea mai bună, dar asta înseamnă că Observațiile provenind de la Copernicus sunt deschise. Noi am deschis toate registrele cu privire la informațiile tehnice și uh, științifice. În domeniul științific avem o întârziere de vreo șase luni, uh, trebuie să fiu sincer, pentru că anchetatorul principal uh, își rezervă dreptul seniorului, dar și tocmai din cauza asta, în ceea ce privește datele științifice, avem un delay de șase luni până le punem la dispoziție. Dar acest lucru, ă, această transparență trebuie ă, continuată pentru că este un stimulant pentru industrie. M-ați întrebat în legătură cu educația. Eu sper că am aici ă, câțiva prieteni care o să spună că profitul este bun, dar profitul nu înseamnă că dacă Uh, cheltui uh, astăzi un uh, euro, mâine trebuie să primesc înapoi șase. Nu se poate vorbi despre o astfel de, un astfel de nivel de profit când e vorba de spațiu. Dar uneori durează foarte mult returnarea profitului și e vorba de profit de diverse naturi. Vorbim despre inspirație, fascinație, trebuie să vorbim și de motivație pentru că aici uh, oamenii sunt niște visători. Deși eu sunt uh, inginer, părinții mei îmi spuneau să și visez un pic. Și iată că acum uh, am ajuns să traduc visele în realitate. Trebuie să rămânem deschiși și vă dau un exemplu. Albert Einstein a scris acum 100 de ani teoria relativității. Știi, știți despre ce este vorba. Sunt două teorii, cea generală și cea specială a relativității. Și, în principiu, teoria spune că timpul depinde de gravitație. Nu înțeleg acest lucru, dar îl cred. Timpul depinde de viteză. Foarte frumos. Am încercat eu în mașină chestia asta, nu am sesizat diferența. Cu Galileo avem uh, posibilitatea să uh, accelerăm uh, la viteze foarte mari și să verificăm uh, această teorie. Timpul se schimbă pe, uh, la bordul acestor sateliți pentru că ei se deplasează foarte uh, repede. Și dacă nu aplicăm niște corecții datorate teoriilor lui Einstein, eroarea de navigație ar fi eroarea de navigație a sateliților ar, a sateliților ar fi de 500 de metri într-un, într-o singură oră. Deci, la un moment dat, n-am putea pierde acești sateliți dacă n-am luat în calcul această deviație, deviere. În ceea ce privește educația, eu pot să vin să vă vorbesc data viitoare trei ore despre ce facem în acest uh, domeniu de ori de câte ori călătoresc în statele membre, dau cel puțin uh, uh, o, fac cel puțin o prezentare sau țin cel puțin un uh, discurs în fața elevilor și studenților. Acum, în ceea ce privește deșeurile spațiale, e clar că e, trebuie să evităm acest fenomen pe viitor și poate nu înțelege nimeni ce vreau să spun. Vreau să spun o glumă, dar din păcate nu înțelege nimeni când o spun. Avem nevoie de un fel de aspirator Înțelegeți ce uh, vreți să spun, un aspirator în vid. Uh, asta era gluma, de fapt. Uh, avem nevoie să facem curățenie în spațiu, dar și aici uh, profitul uh, pentru astfel de investiție este greu de evaluat. Când cumperi ceva, Ă, trebuie să plătești o grămadă de bani. Când vrei să vinzi același lucru, nu la fel stau lucrurile. Ar trebui să facem acest lucru cel puțin la scară europeană, dacă nu la scară globală. Apoi, apărarea planetară, cum o numim noi, este altceva. Trebuie să ne asigurăm că dacă un meteorit se apropie de Pământ, avem niște măsuri de apărare. Deci apărăm planeta. Nu este militară această apărare, este civilă, dar există. Și mai avem ceea ce se cheamă protecție planetară, adică încercăm să nu poluăm alte planete. Există istoria cu Apollo 12 care a aterizat pe lună și s-au urcat într-un mic vehicul spațial, parcă Surveyor se chema, nu mai știu exact cum, au demontat uh, camera de luat vederi, au adus-o înapoi pe pământ uh, și au descoperit uh, bacterii pe acea cameră de luat vederi. Au fost extaziați, iau-te, bacterii pe lună. Nu, erau niște bacterii care proveneau de la un tehnician de pe pământ care era răcit atunci când a montat-o. Și a strănutat pe ea. Deci trebuie să fim atenți când mergem pe alte planete, pe alte luni, ca totul să fie foarte curat și să evităm poluarea Universului. Și în legătură cu spația spațială internațională, e nevoie să avem posibilitatea și pe viitor să cercetăm în mediul de microgravitație pentru că putem găsi noi tehnologii, noi materiale care să fie folosite la noi nave spațiale. Putem face noi experimente biologice și experimente pe oameni. Dacă nu punem oamenii în condiții de microgravitație, eh, pierdem șansa să observăm anumite efecte medicale. Se schimbă sistemul imunitar, presiunea sanguină, Uh, circulația și așa mai departe, toate aceste investigații uh, îi fac fericiți pe savanți atunci când identifică anumite modificări și când constată că există aplicații pentru noi medicamente, pentru noi tratamente. Deci, uh, cercetarea în microgravitație e esențială, dar după stația spațială nu cred că ar trebui să mai construim alta, ci ar trebui să trecem la explorație, la explorare uh, globală și am putea să construim pe lună, de exemplu, un fel de stație, un sat spațial, um, un sat lunar de unde să putem porni către alte orizonturi. E nevoie deci de inspirație și de cooperare globală pentru acest proiect care deja există. Îmi închipui că am vorbit destul. Da, mulțumesc foarte mult. Mai am, mai am ceva, mai am ceva. Am uitat cu Azorele. Eh, da. Îmi cer scuze. În Azore avem a, a, uh, Alpii, Arctica și Atlanticul. Trei auri pentru insulele Azore. O să vă întrebați despre ce vorbește acest domn acolo. Nu. Noi în insulele Azore vrem să punem la punct activități care uh, au de-a face și cu um, a, mediul marin și cu mediul arctic și cu mediul alpin. Da, îmi cer scuze că am uitat. Da, da, e important să primim toate aceste detalii, dar nu întotdeauna le înțelegem. Dați-mi voie să spun că un sat lunar, da, am fost de acord cu această idee, s-a vorbit despre ea la o întâlnire organizată de comisie, unde erau pe puțin 800 de participanți, că s-a vorbit despre strategia spațială. Eu nu înțeleg, dar este o idee bună, probabil. Dragi prieteni, sper că ne vom întâlni de mai multe ori cu domnul director Werner în următorii doi ani și jumătate în cadrul activităților comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru vizită și pentru entuziasm. Poate cel mai important lucru în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Uh, dear friends, 3 o'clock. Here... Orele 15 ne regăsim uh, audiere despre viitorul cercetării în Europa.